și anume Bahrain, cazul lui Mohamed Ramadan. Deschidem dezbaterea cu lista vorbitorilor care sunt și autori ai proiectului de rezoluție. În primul rând, domnul Smith, pentru două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am cooperat uh, bine în ceea ce privește elaborarea acestei rezoluții foarte bine pusă la punct și e foarte bine că suntem uniți împotriva pedapsei capitale. Altfel, n-ar fi nicio speranță pentru noi. Unii în Bahrain consideră că ne concentrăm prea mult asupra lor, că criticăm prea mult lipsa progresului din această uh, țară și că există și alte abuzuri în regiune și de ce nu ne concentrăm asupra lor, dar o facem. Ne concentrăm asupra abuzurilor din regiune și ne, uh, în doilea rând, este un compliment ceea ce facem, fiindcă înseamnă că noi credem că e loc de a dialoga cu Bahreinul, înseamnă că noi considerăm că există un proces care s-a demarat către reformă și pe care noi îl putem ajuta și că e, e rost de a discuta. Și e important să recunoaștem progresul pe care l-a făcut Bahreinul în ceea ce privește reformele, reforme instituționale, s-au făcut pași către acestea, s-au făcut uh, pași către o, o justiție liberă prin mediator, prin comisie, prin... Uh, um, Departamentul Special pentru, de Anchetă și așa mai departe. S-au făcut progrese, dar progresul acum a, uh, a luat o pauză și trebuie să continue. Noi putem să dăm o mână de ajutor prin critica pe care o facem constructivă și prin dorința de a da o mână de ajutor și trebuie uh, să criticăm sentința, condamnarea la moarte a domnului Ram, Ramadan, Ramadan, care nu este singurul și sperăm că vom fi unanimi în ceea ce privește condamnarea acestor condamnări la moarte și în această rezoluție foarte fermă la mm, alineatul 3 se sublinează obligația de a, ne, de a se asigura că uh, militanții pentru drepturile omului sunt uh, ocrotiți și nu sunt supuși discriminării. Acest lucru este foarte important pentru, uh, pentru a exista progres în Bahrain și pentru a putea noi să asistăm și sperăm să se adopte această rezoluție. Astăzi vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Corau. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu se mai poate nega eșecul statelor membre și Uniunii Europene în problema Bahrainului. Ce s-a făcut concret și care vor fi pașii următori pentru a elibera pe activiștii închiși în închisoare și supuși la tortură? În fine, s-a încercat uh, o activitate prin procură, de fapt, a statelor, prin care, de fapt, facem tot felul de rapoarte, dar nimic concret. De fapt, nu am reușit să-i protejăm și uh, să-i apărăm pe activiștii în domeniul drepturilor omului. În același timp, aflăm în continuare de abuzuri uh, și de încălcarea drepturilor fundamentale, precum libertatea de exprimare, iar cazul lui Mohamed Ramadan, care a fost torturat numai pentru că și-a exercitat dreptul, este o probă excelentă a ceea ce spun. E clar că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să găsească o strategie, mai ales împreună cu uh, mari actori internaționali care acționează în Bahrain, să facă presiuni diplomatice pentru ca să se elibereze activiștii și prizonierii care sunt încarcerați fără niciun motiv. Mulțumesc, domnul Panțeri are cuvântul acum un minut. Mulțumesc. În uh, conflictele din uh, regiunea Golfului, în care două puteri, Iran și Arabia Saudită, vor să-și impună hegemonia, se distinge și cazul Bahrainului, în care încălcarea drepturilor omului și disidența sunt la ordinea zilei. Mohamed Ramadan, de care ne ocupăm astăzi, este doar unul dintre sutele de activiști care este suferit din cauza că a avut curajul să atace politicile guvernamentale și aceasta l-a costat încălcarea drepturilor omului. Ne-am, ne-am mai ocupat și de alții, de Nebel și de Arăjăpat și de alții care a trebuit să părăsească țara și au a fost uh, extrem de... a fost torturați. Au, așa se întâmplă și cu mulți alții care sunt incarcerați și care supun, se, sunt supuși torturii din partea poliției. Uh, se încearcă reducerea libertății de exprimare și controlul total al statului asupra mass mediei. Noi ne exprimăm îngrojorarea față de ceea ce se întâmplă și cerem autorităților din Bahrain să răspundă cât se poate de repede la aceste solicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Zerdovski, acum un minut. Mulțumesc, doamna președintă în primul rând, aș vrea să vă spun că rezoluția aceasta reprezintă un compromis mare, un compromis din partea tuturor părților implicate. PPE-ul susține în sfârșit acest compromis, însă trebuie să subliniez aici că am avut uh, multe reticențe față de textul de față și uh, nu uh, eram cu adevărat uniți în ceea ce privește formularea sa. Textul ne arată încă o dată un lucru, cât de important este să verifici și răzverifici informațiile care sunt date, pentru că există grupuri care au încercat să introducă informații în acest text care nu sunt adevărate. Și a fost imposibil să verificăm uh, informațiile respective. Cred că trebuie să utilizăm acest document pentru a face un apel față de guvernul din Bahrain pentru a reancheta acest caz și toate celelalte cazuri care ar putea încălca drepturile omului. Aș vrea să comentez faptul că există totuși progrese în ceea ce privește pedeapsa cu moartea. Domnul Tenoc, pentru un minut, vă rog. Da, sunt îngrijorări în ceea ce privește arestarea și procesul domnului Ramadan, iar grupul meu cere autorităților și majestății sale să ancheteze pe deplin acuzațiile de tortură și să suspende condamnarea, mai ales condamnarea la moarte, până când va da rezultate această anchetă și să revizuiască uh, uh, sentința acolo unde se cade. Acest uh, text uh, este însă prea puternic, după părerea noastră, fiindcă condamnă la nivel general uh, acest stat care face eforturi foarte mari pentru a-și îmbunătăți guvernul și situația drepturilor omului. Nu putem să semnăm și nu recunoaște riscul la adresa securității cu care se confruntă Bahrain, inclusiv ingerința externă din partea Iranului. Marea Britanie are legături strânse istorice cu Bahreinul de la, de la înființarea acestui acestui stat când a fost uh, uh, apărătorul său și acum când se începe construcția la o na- bază navală, uh, trebuie să nu uităm care sunt, cât de strânse sunt legăturile noastre de securitate cu Bahrainul și care este rolul său și care, ce rol joacă acest stat cu multe religii în regiune. Mulțumesc, doamna Verșia, un minut. Merci. Mulțumesc. În 2011, odată cu primăvara arabă, o jumătate din populația din Bahrain a coborât în stradă. Erau oprimați, erau uh, uh, asupriți, dar totuși aveau revendicări democratice. Și Arabia Saudită a intervenit pentru ca să restabilească ordinea. ONG-urile au fost și ele victime și prizonieri politici au fost cu miile. Uh, închisorile s-au umplut și totalitatea populației acum trebuie să fie supusă acestor încălcări. Această țară părea să meargă pe calea abolirii pedepsei capitale, dar 10 condamnări au fost pronunțate de curând și am văzut și că se retrage naționalitatea. Peste 100 de astfel de cazuri în câteva luni. Dacă Bahrainul nu dorește să se angajeze pe calea reformei, trebuie să pună în aplicare urgent toate recomandările exprimate de comunitatea internațională și să pună capăt torturii, pentru că pe fapte se poate judeca progresul și în momentul de față nu putem spune decât că în Bahrain nu se merge în direcția care trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șache. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de la autoritățile din Bahrain că doresc să se centreze pe energie, securitate și pe alte chestiuni care ne îngrijorează pe noi toți și eu aș prefera să nu trebuiască să cer acestor autorități din nou să pună capăt torturii, uh, lupte împotriva minorităților, problemele cu cetățenie și așa mai departe. Și acum să pună capăt și pedepsei cu moartea. Mohamed Ramadan este unul din cei 10 care își așteaptă, își așteaptă sentința cu moartea, însă este primul care a terminat, uh, a epuizat toate căile de atac legal și nu mai are nicio șansă. Cerem de aceea autorităților să reintroducă moratoriul pentru pedeapsa cu moartea și mai mult, singura soluție pentru a avea o cooperare de plină și bună cu Uniunea Europeană este ca autoritățile să respecte fără echivoc drepturile tuturor celor din Bahrain. Să permite înaltului reprezentant uh, de la ONU să aibă acces la deținut și la toate facilitățile necesare și să se asigure că respectă drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Mănescu, un minut. Președintă, sunt categoric împotriva pedepsei cu moartea și a utilizării torturii și cred că nimic nu poate justifica utilizarea acestor măsuri de către orice guvern și sper ca și guvernul bahreinului să reconsidere uh, aceste măsuri și cred că pot face acest lucru pentru că au dovedit implicare și uh, un, uh, o traiectorie foarte bună pozitivă în acest sens cu toate acestea consider că aceste rezoluții oricâte rezoluții vom face în parlamentul european împotriva unor state mici din golf atâta timp cât vom continua să folosim un dublu standard în dialogul nostru și în relația noastră cu state terțe vom eșua în a fi cu adevărat apărători ai drepturilor omului. un recent raport al amnesty international ne arată un iran care conduce în topul statelor care utilizează pedeapsa cu moartea și executările Uh, foarte frecvente o frecvență de aproximativ două trei execuții pe zi. doamnă președintă cred că atunci când vom uh, înceta să ne exprimăm uh, selectiv în privința acestor abuzuri împotriva drepturilor omului vom reuși cu adevărat să sprijinim oamenii acolo unde au ei nevoie inclusiv în iran. mulțumesc, Gomes. Un minut. La cinci ani după primele uh, proteste pentru democrație în Bahrain, iată, aflăm în continuare că există represiune politică, um, um, persoane sunt arestate în mod arbitrar, arbitrar, mai ales opozanții politici și alte încălcări ale drepturilor omului, uh, sentințe, condamnări, care, uh, iată, um, persoana care a fost uh, condamnată la șapte luni de uh, închisoare pentru un uh, tweet și uh, închiderea opozanților politici este, politici este la ordinea zile, dar ne îngrijorează mai ales uh, o lege care a fost folosită pentru a condamna la moarte și care a fost folosită pentru cazul domnului Ramadan, care a fost uh, torturat trebuie să se reintroducă moratoriul asupra pedepsei capitale ca să poată fi abolită după aceea în Bahrain și Uh, atunci să, și apoi să există, să existe amnistie pentru uh, cazul lui Ramadan și sper că uh, apelurile internaționale să se facă auzite, iar raportul ONU privind, uh, raportorii ONU privind tortura să poată vizita Bahrain și uh, să poată vizita toate închisorile. Și vreau să manifest solidaritatea față de toți activiștii pentru drepturile omului din Bahrain care sunt închiși în mod ilegal, cum ar fi Ibrahim Shari, Abdullah Ali, uh, Modamel al Sheikh Ali Salman și alții pe care îi cunosc eu personal. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. One minute. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuros să pot lua cuvântul pe acest subiect. Și, la fel ca și alți deputați, aș dori să spun că s-au făcut progrese foarte mari în Bahrain. Ei colaborează destul de bine cu noi în Uniunea Europeană în ceea ce privește comerțul, dar nu numai acest. Dar aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să ne uităm și la problemele din Bahrain. Și mai ales ar trebui să ne uităm acolo unde lucrurile merg în direcția greșită, cum ar fi pedapsa capitală și altele asemenea. Acestea contravin convențiilor internaționale și trebuie să punem presiune asupra lor pentru ca să se închidă, să se încheie aceste practici, mai ales în cazul lui Mohamed Ramadan. Și felul în care se ajunge la decizia pedepsei capitale este de multe ori complet uh, nejustificată. El este o victimă, de exemplu. Considerăm că ar fi cazul să se stabilească un grup de lucru între Uniunea Europeană și Bahrain pentru ca să putem discuta și face progrese în cadrul acestui grup. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Următorul vorbitor, doamna Ward. Un minut. Like Mulțumesc. Aș vrea să-mi exprim aici solidaritatea față de Mohamed Ramadan și față de familia și apropiații săi este responsabilitatea oricărui cetățean responsabil să se ridice împotriva uh, arestărilor arbitrare, a torturilor și a pedepsei cu moartea, indiferent unde au ele loc. Aș dori să profit de ocazie pentru a vorbi aici despre arestarea incorrectă și maltratarea copiilor în Bahrain. 237 de cazuri de copii deținuți de către autoritățile din Bahrain au fost raportate în anul 2015. Mulți dintre ei sunt maltratați, sunt bătuți, sunt făcuți să, să mărturisească crime pe care nu le-au comis. Raportul a arătat că Salid Dalib Dabdasmadaet, Mohamed Hassan, Fadan Mohamed Hassan, Said Fasal, Said Shans și Said Mohamed Hassan. Toți au fost tineri care au fost arestați recent și trebuie să se întoarcă înapoi la familiile lor. În 2013, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care cerea Bahreinului să aplice Convenția pentru Drepturile Copilului pe care a semnat-o. Aș dori să relansez acest apel aici, pentru că autoritățile din Bahrain trebuie să dea drumul lui Mohamed Ramadan și tuturor copiilor prizonieri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la procedura Cash DI. Avem doar două minute, doi vorbitori. Domnul Svoboda. Eh, doamnă președinte. În momentul de față, foarte multe țări discută despre cum se poate găsi un echilibru între securitate și libertate. Bahrainul se află pe drumul cel bun, asta este clar, dar n-ar trebui să închidem ochii în fața unor cazuri precum cel al lui Mohamed Ramadan și al altor persoane care se află în aceeași situație cu el. Numai, un uh, armistit, numai o amnistiere din partea președintelui statului ar putea să-l mai salveze pe acest uh, om și de aceea eu salut uh, încercarea de a instaura un moratoriu. acesta ar fi o cale foarte bună și sper să continuăm colaborarea cu poliția și alte unite, instituții. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Această îngrijorare pași înapoi ai Bahranului către pedeapsa capitală aduce multe probleme cu sine. Foarte multe persoane sunt supuse torturii atunci când sunt deținute sau sunt în interogatoriu. E foarte îngrijorător și spăimântător cu aceste practici sunt făcute sistematic la scală largă, în ciuda promisiunilor de reformă. Pe 29 decembrie 2014, Tribunalul Penal din Bahrain l-a condamnat la moarte pe Mahaed Ramadan și pe Auzaina Limoza pentru așa zisa lor implicare în atacul cu bombă în 2014 în februarie. Ambii spun că sunt, uh, au fost supuși uh, unor uh, torturi pentru a face această confesiune. Trebuie făcute presiuni economice și diplomatice pe guvernul din Bahrain pentru un moratoriu pe pedepsa capitală și trebuie să se oprească imediat această practică și, pentru ca să nu se mai zmulgă denunțuri false de la condamnați. Condamnarea lui Mohamed Ramadan și a lui Hussein Ali Moza trebuie să fie condamnată puternic de la Comitetul Internațională. Mulțumesc, doamna comisar Crețu, vă rog. Da, domnule Matias? Din voie să spun că din 2011 uh, Uniunea Europeană a monitorizat uh, atent situația din Bahrain. Uniunea Europeană s-a implicat în mod consecvent cu autoritățile locale la toate nivelurile și a menținut un contact strâns uh, cu o gamă largă de părți implicate și de activiști. Bahrainul este un partener important în regiunea Golfului și joacă un rol important în ceea ce privește stabilitatea acestei regiuni, care poate fi dobândită prin consolidarea cadrului existent pentru protecția drepturilor omului și a libertăților individuale. Uniunea Europeană va menține un dialog deschis și activ cu această țară și guvernul său și va sprijini stabilitatea și dezvoltarea Bahreinului. Noi considerăm că acest obiectiv poate fi atins cel mai bine printr-un proces de reconciliere națională bazată pe incluziune care să ducă la reforme politice și economice pe baza dialogului și, tolera- și a toleranței. Și noi suntem îngrijorați de pedepsa cu moartea um, a lui Ramadan, Ramadan și a lui Ali Musa. În, ca urmare a acuzațiilor de implicare în, în uh, bombardarea de la Al-Dair, iar Uniunea Europeană se opune fără rezerve folosirii pedepsei capitale în orice circunstanțe și abolirea pedepsei capitale va rămâne o piatră de temelie a politicii externe europene. Acuzații privind uh, tratamentul abuziv și uh, folosirea torturii, torturii mă scuzați, pentru a obține mărturii trebuie să fie anchetate temeinic. Uniunea Europeană și uh, uh va, va continua să aibă relații strânse cu autoritățile din Bahrain pentru a cere uh, protecția drepturilor omului și a drepturilor fundamentale și respectarea angajament, angajamentelor Bahreinului, iar uh, și uh, recomand și respectarea recomandărilor privind uh, procesul de reformă și a unității speciale de anchetă. Uniunea Europeană cere Bahreinului să respecte drepturile persoanelor și uh, așa cum am fă, s-a făcut și în cadrul uh, vizitei domnului Labrinidis în mai 2015. Cu această ocazie, Uniunea Europeană și-a manifestat îngrijorarea în ceea ce privește pedepsa capitală și a reamintit opoziția sa din principiu față de această pedepsă uh, inumană și uh, umilitoare. În coordonare cu uh, statele membre reprezentate la Manama, Uniunea Europeană a urmărit evoluțiile acestor cazuri aparte, precum și evoluțiile privind uh, situația drepturilor omului în regatul Bahrein. Uniunea Europeană s-a exprimat ferm uh, de nenumărate ori, spunând că violența nu se justifică în niciun fel de circunstanțe și a cerut în nenumărate rânduri un proces transparent și corect și uh, anchetarea cazurilor de tortură și de tratament abuziv. Instituțiile de, drepturile, de drepturi ale omului din Bahrain ar trebui să ancheteze aceste chestiuni în mod transparent. Aceasta este o recomandare robustă din partea instituțiilor de drepturile omului care ar trebui să fie aplicată în interesul tuturor cetățenilor. În acest sens, uh, măsurile luate de autoritățile din Bahrain pentru a pune în aplicare recomandările um, unității de anchete independente au un rol pozitiv, însă e nevoie de mai mult. Ministrul de Interne, Ombudsmanul și Comisia pentru Drepturile Prizonierilor și Deținuților și Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului trebuie să joace un rol foarte important în ceea ce privește îndeplinirea mandatului său, îndeplinirea independență și transparență. Încă o dată vă asigur că vom uh, Vom monitoriza în continuare aceste două cazuri ale domnului Ramadan și domnului Ali Musa și ne vom exprima îngrijorările prin canalele adecvate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Am primit șapte moțiuni de rezoluție pentru adoptare.